Primul punct din ordinea de zi de astăzi este o întrebare orală adresată Consiliului crearea unui program comun de reinstalare al Uniunii Europene. O să dăm cuvânt